pompele uh, termice, energia geotermică, uh, asupra cărora ar trebui să ne concentrăm, pentru că ele uh, reprezintă viitorul și pentru reindustrializarea Europei. Vă mulțumesc, s-a încheiat astfel dezbaterea comună. Aceste două rapoarte vor fi votate mâine.